Guten Tag. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colege și dragi colegi. Reluăm consultările în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar astăzi și mâine. Aveți ordinea de zi. Dați-mi voie să vă informez că această întâlnire va fi transmisă pe internet, limbile disponibile vă stau la dispoziție, există dorință de a modifica ordinea de zi? Se pare că nu. Atunci vă propun să intrăm imediat uh, și să începem ordinea de zi. Punctul cu numărul 3 de pe ordinea de zi, rapoartele anuale pe, 2011, pe 2012 și 2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea, Raportor este doamna Sulin. Îi dau cuvântul imediat. Vă rog. Doamna najprej bi se zahvalila vsem za sodelovanje pri tem poročilu. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest raport. Avem trei amendamente acceptabile. în ceea ce privește acest uh, raport anual în privința subsidiarității și proporționalității pentru 2012 și 2013. Salut intenția Comisiei de a începe prin consultarea publică pe orientările în privința uh, unei mai bune reglementări și facem apel la Comisie pentru a îmbunătăți uh, comunicarea cu societatea civilă. Trebuie să scădem costurile și să maximizăm uh, avantajele pentru angajați, companii și pentru a reduce povara financiară și birocratică. Trebuie să se ia în calcul evaluarea de impact pregătită de către Comisie. Trebuie evaluat dacă programele din cadrul financiar multianual sunt în conformitate cu principiul subsidiarității în ceea ce privește valoarea adăugată eficientă în statele membre. Mă cam îngrijorează, recunosc, faptul că fondurile europene sunt câteodată folosite pentru proiecte care nu sunt uh, rentabile și tocmai de aceea fac apel la Comisie pentru a studia posibilitățile pentru a ne asigura că acele proiecte cu un impact local cât mai mare să fie uh, evaluate. De asemenea, fac apel la Comisie să folosească evaluările naționale de impact în complementarea evaluărilor uh, proprii. Sunt convinsă că evaluările de impact Serviciul de Evaluări de Impact al Parlamentului va putea de asemenea să-și aducă contribuția. Curtea de conturi de asemenea ar putea include uh, un capitol în privința gestionării comune și în ceea ce privește evaluările de subsidiaritate și proporționalitate. În conformitate cu principiul proporționalității, cer Comisiei să simplifice procedurile de acordare a finanțărilor europene pentru a crește eficiența acestora. În fine, reamintesc Comisiei că Parlamentul trebuie să evalueze uh, implicațiile asupra bugetului uh, european și că evaluarea parlamentară vizează și costurile pentru a evita pe viitor greșelile. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să reamintesc Comisiei că autoritățile de descărcare de gestiune sunt importante pentru că um, în corespondența actuală cu serviciile Comisiei nu se înțelege foarte clar că acest lucru este cunoscut Comisiei. Iată de ce vă mulțumesc pentru că ați reamintit punctul. Există trei amendamente înaintate, există comentarii, observații, se pare că nu atunci trebuie să o întreb pe colegă când vom vota. Când va fi votul? Pe 5 mai, spune doamna președinte, și în Comisia Jurii pe 16 și 17 iunie. Vom amâna atunci acest punct de pe ordinea de zi până la următorul vot. Vă mulțumesc Trec la următorul punct, punctul 4, raportul special referitor la garanția pentru tinereta UE. Au fost luate primele măsuri. Aș dori acum să salut uh, membrul responsabil de la Curtea de Conturi, care se află acum în sală. Am văzut-o deja la intrarea în sală pe doamna Ivanova, nu știu dacă mai este și altcineva, aș dori să vă comunic că membrii Comisiei pentru Ocupare, Comisia Ampl, sunt de asemenea invitați, dar nu văd pe nimeni în sală, lucru regretabil, de fapt. Îi invităm uh, pe membrii comisiilor corresponsabile, mai ales când avem pe ordinea de zi subiecte care interesează ambele comisii. manchem von uns wird es vor der Tür auch besser gefallen. Da, i-am văzut, cum vă spuneam, la intrarea în sală. Dacă sunt afară, nu ne ajută cu nimic. Ja. Frau Kollegin Ivanova hat sich... Fiți binevenită, doamnă Ivanova. Vă urez bun venit dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Avem raportul special și vă dau imediat cuvântul pentru a ne prezenta raportul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului, țin să vă mulțumesc uh, pentru faptul că ați facilitat prezentarea acestui raport după publicarea în 24 martie. Țin să mulțumesc și uh, doamnei Kadenbach, raportor, raportorilor din umbră, vicepreședințelor, coordonatorilor, întregului comitet, pentru că cred că acea, și, precum și uh, secretariatului, pentru că această prezentare timpurie arată cu adevărat angajamentul și importanța acordată acestui subiect, și anume șomajul în rândul tinerilor. Pentru început, permiteți-mi câte, să vă dau câteva uh, date. În 2014, 7,4 milioane de tineri nu aveau un loc de muncă. Mai mult de unul din cinci uh, tineri nu găsesc un loc de muncă, iar în unele state membre chiar unul din doi tineri. Și există disparități chiar și între uh, statele membre, disparități extrem de mare variind de la 7,8% în Germania la 50,4% în Spania în luna iunie anului 2014. Un studiu din 2012 al Eurofund estimează costurile uh, șomajului în rândul tinerilor de a, fi, de a se ridica la suma de 153 de miliarde uh, de, locuitori, de euro sau 1,2% din PIB. Iată deci care este miza uh, provocărilor cu care au de-a face tinerii europeni. Uh, Europa a lansat mai multe inițiative, printre care și Garanția pentru Tineri, care vizează să uh, ofere alternative viabile și reale tinerilor. Permiteți-mi să vorbesc despre trei puncte esențiale. În primul rând, abordarea de auditare din raportul nostru, rezultatele acestuia și recomandările. Înainte de toate, în ceea ce privește abordarea de auditare, dată fiind importanța subiectului și prioritatea din punct de vedere politic, Curtea de Conturi a hotărât să Uh, facă mai multe evaluări. Uh, astăzi vă prezentăm doar pe prima dintre acestea, în ceea ce privește proiectarea um, garanției pentru tineri înainte de a cheltui banii. Serviciile Comisiei au uh, sprijinit statele membre pentru coordonarea um, schemei pentru tineret, mai ales în ceea ce privește planurile de punere în aplicare am făcut o, uh, uh, un studiu în cinci state membre, printre care Franța, Italia, Irlanda, Portugalia și Lituania. Acest uh, uh raport a fost publicat în mai puțin de 12 luni. Actualmente lucrăm și la un audit în ceea ce privește inițiativele Comisiei uh, Um, în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. Și în cursul acestui an avem de gând să lansăm un audit pentru punerea în aplicare a garanției pentru tineret la nivelul statelor membre. Care sunt rezultatele primului audit? Ei bine, în general, Comisia, din punctul nostru de vedere, a sprijinit la timp uh, statele membre în punerea în aplicare a acestei garanții în limitele garan uh, um, orientărilor date de Consiliu. E vorba despre un termen de 5 luni de la recomandarea Consiliului. De asemenea, evaluările au, um, au fost făcute la timp, s-au identificat lacunele, dar nu toate statele membre au înaintat un plan de revizuire. Succesul pe viitor al acestei inițiative, totuși, uh, poate fi încă pus sub semnul întrebării și aceasta din trei mari uh, cauze și anume adecvarea finanțării, um, oferta de locuri de muncă, calitatea acestora și modul în care se face monitorizarea și evaluarea schemei de către Comisiei. Permiteți-mi să fac câteva scurte comentarii pentru fiecare dintre acestea. În ceea ce privește finanțarea, dată fiind uh, amploarea șomajului, ei bine, această schemă va fi o schemă foarte costisitoare. Iar cheltuielile ar trebui să ia în seamă toate sursele de finanțare. Pentru 2012-2014 această uh, schemă va fi finanțată prin 12,7 milioane din uh, fondurile europene, cărora li se vor adăuga și fonduri suplimentare pentru implementarea de reforme structurale în formare, și căutarea de locuri de muncă. Nu există costuri, uh, nu există estimări clare în cele cinci uh, state membre uh, care au făcut parte din eșantion și nu s-au făcut estimări ale costurilor acestei reforme. Niciunul dintre 28 state membre nu a, nici, doar 9 din 28 de state membre au înaintat astfel de um, cifre. Uh, Organizația Internațională a Muncii estimează că cif singurele cifre um, disponibile în 2012 indică un cost de 22,7 milioane de euro. potential overall cost. S-a văzut că există potențial pentru o folosire mai bună a acestor fonduri, iar sursele de finanțare care pot afecta rezultatele indicate pot să fie diversificate având un impact mai mare asupra inițiativei. Un alt risc identificat este lipsa unei definiții a unei oferte de bună calitate. Recomandările Consiliului prevăd faptul că toți tinerii sub 25 de ani trebuie să primească oferte, oferte de bună calitate la patru luni de când au uh, părăsit um, sistemul de învățământ, dar nu se specifică ce înseamnă buna calitate a ofertelor sau cine ar trebui să vină cu această, această definiție. Curtea consideră că um, calitatea este deosebit de importantă, fără un set de criterii, cum ar fi uh, durata contractului, nivelul de remunerare, costul vieții și mai departe, există un risc ca tinerii să primească oferte care nu uh, le permit să-și îmbunătățească viitorul, perspectivele lor pe termen lung și mediu și această situație ar putea să ducă și la o punere în aplicare diferită, fragmentată în Uniunea Europeană sau chiar în interiorul statelor membre. Un alt risc este legat de faptul că um, garanția de raportare, cadrul de raportare al acestei, uh, acestui program este încă în elaborare. Pentru a avea o imagine clară a efectelor sale, trebuie ca toate acestea să fie gestionate proactiv, astfel încât uh, um, lucrurile să fie ușurate pentru tinerii din Europa. Considerăm că raportarea cuprinzătoare n-a fost prevăzută în programul, în conceperea programului de la început. Există aranjamente diferite de raportare și acestea se referă, de exemplu, la semestrul european, la Comitetul pentru Ocupare al Consiliului, însă, conform recomandărilor uh, Consiliului, nu se planifică să se raporteze rezultatele acestei monitorizări Parlamentului European. În plus, nu există planuri de raportare sistematică în ceea ce privește programul uh, Garanție pentru Tinere, în ansamblu său se prevede raportarea pentru intervențiile finanțate de Uniunea Europeană, așa cum, cere, cum se cere în uh, regulamentul privind dispozițiile comune. Însă, cu excepția indicatorilor EMCO, nu există dispoziții pentru vreun fel de raportare pe, pentru partea finanțată național, ceea ce ar putea să ducă la un risc ca actorii implicați să nu aibă o idee clară, o perspectivă clară asupra măsurii în care această garanție chiar contribuie la reducerea șomajului în rândul tinerilor. În încheiere, aș dori să vă spun câteva um, cuvinte despre recomandările noastre pe baza constatărilor pe care tocmai le-am menționat. Am venit cu trei recomandări care, după părerea noastră, ar uh, îmbunătăți o, o punere în aplicare eficiență al uh, a garanției. În primul rând, este vorba de finanțare. Recomandăm ca statele membre să vină cu o perspectivă clară a tuturor măsurilor planificate pentru combaterea șomajului în cadrul garanției pentru tineret, astfel încât Comisia să poate să evalueze toate nevoile de finanțare. O altă recomandare se referă la îmbunătățirea naturii ofertei. Comisia ar trebui să promoveze o serie de criterii de calitate care să se îndeplinească în ceea ce privește locurile de muncă și stagiaturile care să fie um, acoperite din bugetul european ceea ce ar, um, ar duce la, um, la linii directoare pentru evaluarea calității. În sfârșit, o ultimă recomandare se referă la raportare. Comisia ar trebui să stabilească un sistem de monitorizare coprinzător pentru garanția pentru tineret, care să acopere atât uh, indivizii cât și măsurile structurale. Acestea trebuie să fie raportate și uh, Parlamentului European și Consiliului. Sper, doamnă președinte și stimați membri, că raportul nostru vă va fi de folos și sper uh, să avem o discuție constructivă, fructuoasă. Mulțumesc pentru Vă mulțumesc foarte mult pentru raport. Este un raport foarte important pentru că e vorba de una din principalele probleme ale Europei. Raportarea este colega Karin Kadenbach. Kadenbach, am să-i dau cuvântul imediat. Vă mulțumesc. Bună ziua. Vă mulțumesc. Mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi și mulțumesc uh, colegei Ianova pentru raportul cu adevărat important și salut faptul că acesta a fost uh, realizat de timpuriu și vă mulțumesc pentru cooperare. Cred că este un raport important și care poate în presă a găsit un ecou greșit. Și dați-mi voi să subliniez acest lucru aici. E vorba, bineînțeles, de a sublinea cât de importantă este garanția pentru tineret, câte fonduri s-au pus la dispoziție pentru a combate rata crescută a șomajului în rândul tinerilor. Și mă bucură faptul că Comisia a pus la dispoziție mijloace suplimentare, după cum am auzit astăzi. Am primit uh, de la OIM uh, un comentariu că sunt nevoie de până la peste 31 de miliarde suplimentare uh, este foarte important așadar să asigurăm finanțarea și să extindem uh, domeniul de aplicare al finanțării. Un alt punct important pe care doresc să-l menționez, după cum se constată de altfel și în recomandările Curții de Conturi, este aceea de a îmbunătăți calitatea ofertei. Există aici niște restricții. Cum se definesc uh, aceste posturi disponibile pentru tineri cum uh, se pot defini pentru că acestea să aducă într-adevăr o plus valoare pentru tinerii din Uniunea Europeană. Avem nevoie, în primul rând, de finanțarea garanției pentru tineret, având în vedere um, importanța pentru Uniunea Europeană la ora actuală. E vorba de un proiect extrem de complex. Iată de ce avem nevoie uh, din partea Comisiei de a îndruma statele membre pentru ca aceste fonduri într-adevăr să fie aplicate țintit și să creeze condiții de dezvoltare în viitor pentru tineret. Trebuie să ținem cont de faptul că situația în statele membre este extrem de variată. Nu avem nevoie de orientări cu caracter general, ci avem nevoie de orientări cu un caracter specific din raportul Curții de Conturi este foarte clar faptul că Comisia a pus la dispoziție numeroase resurse pentru a asigura că aceste măsuri menite să uh, combată șomajul în rândul tinerilor sunt eficiente, însă uh, nu s-a regăsit în acest uh, raport faptul că ar trebui să existe o coordonare a punerii în aplicare în statele membre. Aici uh, e nevoie în continuare de a se aduce îmbunătățiri. E de asemenea păcat faptul că în anumite state membre disponibilitatea acestor fonduri e pusă sub semnul întrebării pentru că capacitatea de absorpție este extrem de redusă în anumite regiuni. Cu alte cuvinte, acolo unde banii sunt cei mai necesari, de care e nevoie urgent, unde sunt solicitați, capacitatea de absorpție e limitată. Iată de ce avem nevoie de cooperare și în domeniul administrativ. Este important ca personalul de la fața locului să fie să, unul care dispune de competențele necesare pentru ca fondurile să fie absorbite și să fie puse în aplicare. Pentru că în caz contrar, fondurile alocate aceste garanții pentru tineret nu vor crea niciun avantaj pentru tinerii șomeri. Bineînțeles, știm că noi, în calitate de Uniunea Europeană, nu dispunem de competențe uh, reale în ceea ce privește piața muncii, ci împreună cu Comisia uh, putem pune în aplicare proceduri eh, verificate pe care le elaborăm împreună cu statele membre. Salut, de asemenea, propunerea Comisiei de a modifica propunerea 13 și 4.3.13 care presupune o modificare a fondurilor existente, care, bineînțeles, va impulsiona uh, procesul de um, angajare a tinerilor. De asemenea, trebuie să vorbim de garanția pentru tineret întotdeauna în conjuncție cu educație, cu formare continuă. Uh, Trebuie de asemenea să ținem cont de condițiile macroeconomice generale. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întotdeauna, ca întotdeauna, propuneri din partea colegilor. Știu că în cele din urmă împreună vom elabora un bun raport. Îi rog pe colegi și uh, să țină cont de consecințele externe. Poate fi vorba de un model extrem de eficient dacă e aplicat uh, pe teren, ne aflăm uh, doar la începutul punerii în aplicare și chiar la început nu se poate judeca dacă instrumentul uh, va da rezultate sau nu. Bineînțeles că la început totul merge un pic mai încet. Garanția pentru tineret poate duce la o scădere a ratei șomajului în rândul tinerilor și uh, Astfel putem arăta că, într-adevăr, un proiect european poate funcționa în practică și îi invităm, uh, invităm pe această cale statele membre să pună în aplicare aceste programe, să le coordoneze și să facă schimb de bune practici între uh, ele. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lupe Fontanier s-a înscris la cuvânt, vă rog. Gracias, señor. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să spun că am citit cu atenție documentul de lucru prezentat de raportoare și vreau să-mi mulțumesc, în primul rând, pentru activitatea făcută și pentru conținutul raportului, care, cu care sunt de acord în linii mari. De asemenea, sunt complet de acord că trebuie să vorbim bine despre acest program. Este unul foarte bun și uh, în acest moment se critică atât de mult în Uniunea Europeană și acesta este un subiect care poate fi explicat. Putem să le explicăm um, cetățenilor că îi sprijinim, că luăm măsuri în favoarea încadrării în muncă în toate statele europene. De asemenea, sunt de acord cu domnul raportor că ar fi ideal ca la dispoziția garanție pentru tineret să se aloce fonduri suplimentare pentru a putea garanta succesul în cei șapte ani de programare. Știu că este greu și că avem un buget redus, dar aici chiar ne trebuie pentru acești șapte ani de programare bani mai mulți. De asemenea, sunt de acord că e nevoie ca Comisia să sprijine în continuare și să facă evaluări pentru autoritățile naționale și regionale și locale pentru punerea în aplicare a garanției. De asemenea, la fel ca doamna raportor, cred că este nevoie să se facă o monitorizare uh, corectă în ceea ce privește rezultatele garanției. Unde am eu câteva îndoieli este uh, cererea de a se include obiective obligatorii în cadrul semestrului european. Și aș dori ca doamna raportor să dezvolte mai mult această idee și uh, Uh, să ne spună ce înseamnă exact obiective obligatorii și în ce uh, procese ar vrea să le includă. De asemenea, um, Bun, este de la sine că um, um, Comisia trebuie să apere bunele practici uh, în ceea ce privește aplicarea garanției și Austria este un model de urmat și apoi sunt de acord că Comisia trebuie să se angajeze să acorde cantitatea stabilită chiar după intrarea în vigoare a fondului social european și de asemenea sunt de acord că politicile de ocupare uh, trebuie să fie dezvoltate împreună cu cele de educație pentru tineret și cu politicile sociale. Mulțumesc, atât, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Colegul Bang, ți-a scris la cuvânt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să o salut pe doamna Ivanova, reprezentanta Curții de Conturi și pe doamna raportor și să le felicit pentru efortul depus. Cred că este un raport important și, într-adevăr, subiectul șomajului în rândul tinerilor este un subiect, un subiect foarte important pentru noi. Când uh, urmărim datele prezentate în raport, cred că sunt cu adevărat scandaloase și când vorbim de rate ale șomajului de peste 50%, rate care de altfel se întâlnesc în multe state membre, e evident că trebuie să facem ceva pentru a combate această problemă. Salut așadar acest raport din partea Curții de Conturi și din partea raportoarei. O problemă o reprezintă, bineînțeles, finanțarea. Am uh, discutat de inițiativă și de schema de garantare în anul trecut, am vorbit de 21 de miliarde ca sumă necesară și poate că mulți credeau atunci că de la început schema de garantare pentru tineret nu a beneficiat de fonduri suficiente. Este însă important ca fondurile de care dispunem să fie aplicate și folosite în mod corect. Iată de ce salut cele trei propuneri uh, din partea curții. În primul rând, să vedem care sunt măsurile pentru a determina finanțarea de care avem nevoie. Dacă nu facem acest lucru, nu vom ști dacă într-adevăr avem nevoie de 21 de miliarde sau nu. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că ofertele de locuri de muncă disponibile sunt de calitate. Cred că au existat uh, multe proiecte țintite adresate tinerilor, dar calitatea acestora a fost îndoielnică. Nu am făcut decât să pierdem timp, nu am învățat nimic uh, din uh, urma acestor proiecte. Iată de ce calitatea este foarte importantă. Și cel de-al treilea punct referitor la supravegherea felului în care se aplică garanția pentru tineret în fiecare stat membru. Doream să revin la observația făcută de doamna raportoare referitoare la orientările emise pentru statele membre. Evident, fiecare stat membru se confruntă cu alte probleme. Ați uh, amintit de rata scăzută de absorție în anumite state membre. Și Uh, Curtea de Conturi, de altfel, ridică anumite probleme legate de statele membre în raportul lor. Am o întrebare pentru Curtea de Conturi. Credeți că acolo unde există probleme în statele membre este pentru că statele membre au fost reticente inițial în a se implica în schema de garanție pentru tineret? Știu că multe state membre, inclusiv Marea Britanie, au fost destul de reticente în ceea ce privește implicarea lor în uh, proiectul uh, de garanție pentru tineret. Uh, Credeți uh, că s-a înregistrat o evoluție din uh, acea primă etapă inițială? Urmează colega Novano, colegul Novano, Novaconov. Thank you, Chair. Uh, I welcome the efforts of the European Court. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru acest raport atât de însemnat pentru noi. Cred că marea majoritate a colegilor își doresc succesul acestei garanții, dar încă mai sunt multe de făcut. Um, dinamizarea um, ocupării în rândul tinerilor înseamnă și reformă și investi, investiții. Acestea două trebuie să meargă mână în mână, dar această garanție are nevoie și de sprijin, înainte de toate, din partea statelor membre și din partea tuturor părților implicate. Cu alte cuvinte, serviciile de ocupare și agențiile de ocupare a forței de muncă, pentru că punerea în aplicare a măsurilor, precum și evaluarea rezultatelor, înseamnă răspundere comună între statele membre și Comisie. Comisia a sprijinit la timp statele membre. Au adus asistență tehnică și aceasta la vremea necesară. Acum a sosit momentul ca statele membre să se angajeze cu adevărat. Dar e drept, există, o foarte mare diferență există foarte mari diferențe între statele membre. În unele, garanția a fost foarte bine pusă în aplicare, pe când în altele, aproape că nu a existat. Recomandările specifice de țară în, această, în acest context au fost foarte prost puse în aplicare în unele state membre lucru care a pus în pericol, în general, măsurile care vizează combaterea șomajului în rândul tinerilor. Dar să nu uităm că există și multe ocazii pentru statele membre. Pe de altă parte, uh, perioada de programare precedentă, precum și aceasta, a dus la întârzieri și la scăderea capacității administrative. Ei bine, ar fi bine ca toate statele membre să monitorizeze cu adevărat rezultatele și nu doar uh, absorpția fondurilor. Deci ar trebui să se vizeze rezultatele pe termen lung statele membre ar trebui să uh, vizeze uh, punerea în aplicare a eforturilor pentru a uh, profita pe deplin de fondurile, de finanțările puse la dispoziție. Statele membre folosesc fondurile europene pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor prin formare, parteneriate public-privat, ucenicie și uh, sporirea accesibilității. De asemenea, fondurile europene ar trebui folosite în așa fel încât să se ajungă la o combinație mai eficientă între inițiativa europeană de combatere a șomajului și finanțare. Cu alte cuvinte, statele membre ar trebui să se angajeze cu adevărat în aceste inițiative din cadrul garanției pentru tineret iar statele membre trebuie să se asigure că autoritățile naționale și locale au cu adevărat capacitățile pentru a pune în aplicare această garanție și măsurile aferente. Pentru că altfel Comisia practic nu are niciun fel de bază legală, de temei legal pentru a forța mâna autorităților naționale și locale în acest sens. Statele membre trebuie să ia în considerație de asemenea bunele practici existente identificate de către Um, serviciile de ocupare la nivel european. Toate proiectele europene au uh, uh, trebuie să ne asigurăm că aceste că proiectele finanțate sunt cele care într-adevăr au șanse de a atinge rezultatele dorite. Trebuie ca indicatorii să se bazeze pe uh, rezultate și, nu în ultimul rând, Comisia, precum și Curtea de Conturi, trebuie să ia în seamă, trebuie să considere, uh, să ia în considerare toate posibilitățile existente atât la nivel național cât și la nivel local. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează colegul Aliu. Mulțumesc, dragi colegi. Evident, țin să mulțumesc Curții de Conturi și raportoarei pentru acest raport extrem de însemnat în ceea ce privește uh, garanția pentru tineri și formarea profesională. Dar, ca și Curtea de Conturi, și eu țin să subliniez greutățile pe care le întâmpinăm în evaluarea reală a impactului acestor politici de formare. Și vorbesc uh, cu precădere despre evaluarea politicilor existente în statelor membre, care se alătură politicilor europene și rezultatele sunt neclare. Spre exemplu, în Franța, doar la Uh, ori uh, în colectivitățile uh, locale este vorba de 11 miliarde pentru formarea tinerilor și combaterea șomajului în rândul acestora. Se vorbea mai devreme despre subsidiaritate și proporționalitate. Ei bine, eu cred că ar trebui lansat un adevărat studiu de impact și să se facă un bilanț pe fiecare etapă în parte și în fiecare stat membru pentru a vedea exact care sunt sumele uh, care vor fi care sunt sumele dedicate uh, viitorului uh, tinerilor uh, europeni. Într-adevăr, diferențele în ceea ce privește ratele de șomaj în Europa sunt foarte, foarte mari. De asemenea, și cifrele uh, OIM, pe de o parte, și uh, nevoile la nivel european indică foarte clar că Trebuie făcută acum un bilanț clar al politicilor în materie de ocupare a tinerilor. Nu trebuie să se mai facă cheltuieli uh, um, în orb, așa cum se întâmplă în Franța, din păcate, acum. Urmează colegul Vali, vă rog. Grazie, președinte. Ringrazio la Curte de Conti pentru raport. Mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul său. E foarte bine că în fine s-au uh, analizat aceste programe, programe care în Italia au fost uh, prezentate drept uh, salvatoarele tineretului. Din păcate se poate constata foarte clar faptul că rezultatele scontate nu au fost atinse. De ce acest program de garanție pentru tineri nu funcționează? Ei bine, pentru că pur și simplu situația este dramatică din punct de vedere economic. Dezechilibrele sunt uriașe și unele dintre acestea sunt provocate în mod artificial. Este foarte greu ca aceste echilibre să, dezechilibre să fie soluționate, pentru că e vorba despre dezechilibre atât economice cât și monetare. ar trebui într-adevăr ca unele dintre aceste programe măcar să ducă la rezolvarea dezechilibrelor, dar din păcate nu prea se ajunge acolo. Sistemele de securitate socială se prăbușesc de-a dreptul pur și simplu pentru că tinerii părăsesc uh, țara pentru a se îndrepta către alte țări în care situația economică este mai bună. Și apoi, chiar dacă tinerii sunt uh, bine instruiți, bine formați, nu reușesc să își creeze propriile lor întreprinderi. Un tânăr uh, care câștigă 1000 de euro, dar uh, într-o țară în care costurile de trai lunare se ridică la 2000 de euro, pur și simplu nu are niciun viitor. Pe de altă parte, instrumentele precum fondul de luptă împotriva globalizării și uh, șomajului în rândul tinerilor, din păcate, nu sunt suficiente. Deocamdată ne aflăm într-o perioadă tranzitorie în ceea ce privește Uniunea Economică și Financiară și cred că trebuie să avem mare grijă încotro se îndreaptă uh, finanțările, pentru că nimeni nu este la adăpost de scandal. Au existat și vor mai exista astfel de scandaluri. Pe de altă parte, gestionarea la nivel local și regional câteodată pune probleme Trebuie să asigurăm o transparență maximă în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice. Trebuie ca orice cetățean care dorește să controleze modul în care s-au uh, cheltuit aceste sume să <clears throat> uh, poată regăsi în facturi uh, cine a fost plătit, cine a avut acces la fonduri și așa mai departe. Transparența este esențială pentru că altfel riscăm să finanțăm un uh, sistem de clientelism care nu va face decât să îi îmbogățească pe speculanți, pe cei care speculează pe seama cri crizei. Trebuie ca controlul să fie unul minuțios. Ne confruntăm cu unele situații care pot duce la abuzuri și trebuie să ne asigurăm că suntem la adăpost de astfel de scandaluri. Da, trebuie create locuri de muncă pentru tineri și să se rezolve acest dezechilibru, pentru că altfel catastrofa este la noi la ușă. Urmează colega Labaiova, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt un pic mai optimistă decât Marco nu doar pentru că vine primăvara, ci și pentru că s-au observat mici îmbunătățiri în performanța pieței muncii. După cum știți, rata șomajului este în scădere, iar în acest, acest februarie a atins nivelul cel mai scăzut din mai 2012 la nivel de zona euro și din septembrie 2011 pentru toate statele membre. Dar, un dar important, acest lucru reflectă mai degrabă factorii ciclici, nu are nimic de a face cu cadrul uh, structural mai bun și vedeți că există în continuare diferențe imense între statele membre, iar cifrele um, privind șomajul chiar arată uh, mai rău decât um, um, cele principale. Însă ne aflăm acum cumva la o răscruce. Trebuie să hotărâm dacă vrem să folosim un instrument activ, cum este garanția pentru tinere, sau dacă vrem să continuăm în, cu um, prestații sociale și ajutoare sociale pasive pentru tinerii noștri, care oricum au uh, impact macroeconomic uh, enorm. Așadar, cred că um, Uh, garanția pentru tineret reprezintă o reacție corespunzătoare, dar trebuie să fie un instrument activ care să contribuie la o îmbunătățire pe termen lung, însă trebuie să fim uh, um, conștienți de faptul că, dacă începem acum, rezultatele se vor vedea pe o perioadă destul de lungă, totuși. Pot să vă dau mai multe exemple, dar am să îl folosesc pe al Germaniei, dacă îmi permiteți, pentru că Germania a făcut reforme ale pieții muncii fundamentale acum mai bine de 10 ani și abia acum Uh, aduce, acest, uh, aduce, aduc aceste reforme roade. Um, se vede că este țara cu rata șomajului uh, cel mai scăzut din Europa, mult mai scăzut decât în alte state. Ne trebuie așadar îmbunătățiri structurale. Mulțumesc pentru acest raport și mulțumesc că uh, și um, curții de conturi și doamnei Ivanova, consider în primul rând că trebuie să găsim un echilibru între resursele financiare și nevoile pe care le avem. Vedeți că există diferențe foarte mari aici, pentru că nu există uh, evaluări comparele, comparabile și fiabile ale nevoilor. Deci chiar nu știm care sunt nevoile adevărate ale statelor membre și în plus, lucrul cel mai important pentru mine este acela că există un potențial enorm de motivare a finanțării uh, private și vă asigur că, mai ales în aceste uh, activități de, de tranziție între școală și uh, piața muncii, se pot face multe. Sunt mulți care sunt dispuși să investească, dar trebuie să-i motivăm, să îi stimulăm. Încă un lucru se referă la ce s-a spus despre definiția uh, clară a bunei calități, a ofertelor de bună calitate. Este o chestiune destul de problematică. Ne trebuie o definiție uh, Uh, a, un, a unui, unui uh, loc de muncă bun. Cum poți să controlezi ceva dacă nu există definiție? Nu-i posibil. Așadar, cred că Comisia are o sarcină grea să continue discuțiile despre indicatori, despre o adevărată definiție a acestor locuri de muncă de bună calitate. Însă, echilibrul trebuie să existe. Poate că ar trebui să se includă și Comisia și uh, statele membre. Dacă mă întrebați pe mine, definiția unui loc de muncă de calitate este un loc de muncă în care dă tinerilor o motivație. Iată, um, e o sarcină de dat comisiei. Cum putem să, motivă, cum putem să măsurăm motivația tinerilor, mai ales în contextul acesta în care și-au cam pierdut motivația? Sigur, când e vorba de șomaj și rezolvarea acestuia, nu putem uh, invoca doar garanția pentru tineret. E vorba de un amestec de multe măsuri. Și în acest sens, mulțumesc pentru raport și invit Curtea de Conturi să facă astfel de rapoarte speciale cât se poate de repede, pentru că sunt foarte nevoie acum. Dacă nu acționăm rapid acum, pierdem această ocazie bună de a face niște reforme structurale și pentru a încerca să rezolvăm uh, problema șomajului în rândul tinerilor. Mulțumesc! Next auf der Rednerlist. Urmează colegul Soltes, vă rog. Eh, hvala za besedo, gospa predsedujoča. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Aș vrea să fiu de acord cu ce au spus um, colegii dinainte. Și eu Aș vrea să mă concentrez pe unul dintre subiectele principale de aici, și anume locurile de muncă de calitate. Tinerii reprezintă o categorie vulnerabilă a societății, iar cifrele din raport sunt îngrijorătoare, mai ales cele care vizează rata șomajului în rândul tinerilor în anumite state membre. De aceea, Finanțarea prin astfel de programe nu poate fi considerată o soluție magică pentru rezolvarea șomajului. Știm că nu așa stau lucrurile, dar garanția pentru tineri poate să fie un instrument util pentru scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor și pentru crearea motivației. Asta prin combinarea finanțării private și publice. Astfel se pot uh, combina și diferite programe ale Comisiei ce vor fi puse în aplicare în, um, în domeniul programelor sociale, în domeniul educației. E vorba de programe de investiții care, um, alăturate acestui program, pot duce la scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor. Încă un lucru. Curtea de conturi arată și că există o problemă a garantării unor locuri de muncă de calitate. Însă, din experiență, din experiența uh, programelor active de soluționare a șomajului, s-a arătat, s-a observat că și Comisia și statele membre măsoară în special rezultatele, numărul de um, indivizi, de persoane care au participat la programe, la formări și numărul de locuri de muncă mm, obținute într-un interval de 12 luni. Cred că aici ar trebui să măsurăm impactul și influența acestor locuri relaționate cu locurile de muncă de bună calitate. Raportarea făcută de statele membre s-a bazat pe astfel de indicatori. Ehm, nu pe asigurarea unor locuri de muncă de calitate. Și asta ne arată că, de fapt, o, o mare parte din acești tineri au revenit în șomaj după aceea, ceea ce înseamnă că aceste măsuri um, trebuie readaptate ca să, um, într-adevăr, um, să fie adresate stimulării unor, creării unor locuri de muncă de calitate. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, m-am înscris și eu pe lista vorbitorilor. Am și eu câteva întrebări pentru comisie și pentru Curtea de Conturi. Am citit raportul și am fost un pic derutată, trebuie să recunosc. Raportul vorbește foarte clar despre uh, pașii birocratici referitor la punerea în aplicare uh, nu am înțeles foarte clar dacă respectarea acestor etape birocratice ne va aduce cu adevărat un pas mai departe în rezolvarea cu adevărat a problemei. Asta e prima întrebare. Am uh, senzația că acest uh, proiect, Garanția pentru Tineret, e structurat într-un mod mult prea birocratic. Întrebarea mea pentru Comisie este cum au reacționat statele membre se vede că nu există niște consecințe dacă se respectă sau nu pașii birocratici. Unele state membre au dat curs acestei uh, structuri birocratice, altele au elaborat alte scheme de punere în aplicare. Cred că ar trebui să evităm să credem uh, că nu este important uh, aspectul coordonării. Uh, este foarte important ca etapele să fie coordonate și uh, după aceea aș dori să știu comisia dacă s-a gândit la o evaluare finală, dacă se va face de pildă o evaluare anuală, cum va fi monitorizat totul într-adevăr, critica Curții de Conturi referitor la lipsa unor mecanisme de supraveghere, supraveghere este uh, justificată. Cum se combină totul cu semestrul european? Puncte foarte importante și cred că ar trebui să avem grijă să nu um, exagerăm un pic lucrurile uh, de pildă atunci când uh, va fi nevoie să facem un bilanț, să vedem pentru ce s-au cheltuit banii și să vedem dacă am reușit sau nu. Există această senzație, acest uh, uh, sentiment al acțiunii, trebuie să vedem că am făcut ceva, dar nu e absolut obligatoriu. Însă, în lectura raportului este foarte clar că există uh, un sentiment foarte puternic, o nevoie clară de a face ceva. Este un raport politicos, și nu face uh, tocmai uh, ce doamna Kadenbach reproșează a, unor uh, jurnaliști, și anume că ajunge la un uh, verdict mult prea pripit, dacă ar fi să ajungem într-adevăr la o evaluare pripită, colega Ivanova de la Curtea de Conturi cu siguranță ne va sări în ajutor. Trebuie să vedem uh, foarte clar care sunt măsurile necesare de sprijin și eu m-am întrebat ce facem acum, ce trebuie să facem. Și este foarte important ca comisia să vină cu niște orientări clare. Um, nu mai există persoane care s-au înscris la cuvânt. Aș dori să îl salut pe domnul director general Asavus și dumnealui este pe lista vorbitorilor, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Din partea Comisiei aș dori să vă spun în primul rând că salutăm raportul Curții de Conturi. Credem că recomandările sunt uh, utile și interesante. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Ivanova și echipei dumnea ei pentru dialogul uh, rodnic. Aș dori de asemenea să salut uh, și să le mulțumesc membrilor acestei comisii pentru sprijinul lor adus garanției pentru tineret. S-a spus că garanția pentru tineret este un mecanism foarte complex. După cum spunea unul dintre vorbitori, nu e vorba doar de bani, e vorba și de investiții, vorbim însă în același timp și de reforme structurale ample, reforme care trebuie puse în aplicare de statele membre și și care vizează domenii delicate, de pildă um, sistemul de învățământ, sistemul de ocupare a forței de muncă, iar aceste reforme presupun timp. Au fost demarate și am început să vedem rezultate încurajatoare. Sper că statele membre vor citi acest raport și vor identifica o parte din problemele um, despre care am discutat cu statele membre deja de ceva vreme. Comisia, bineînțeles, oferă sprijin statelor membre, uh, coordonăm eforturile lor și încercăm să sprijinim, uh, bineînțeles, coordonarea cu semestrul european. Semestrul european este un punct foarte important. Uh, Există acest instrument important, recomandările specifice de țară și în acest fel încercăm să sprijinim statele membre pe calea punerii în aplicare a garanției pentru tineret. Dați-mi voie să răspund întrebărilor dumneavoastră, doamnă președinte, și de asemenea să punctez trei aspecte deja ridicate de Curtea de Conturi. În primul rând, în ceea ce privește caracterul corespunzător al finanțării. E evident, trebuie să recunoaștem că de la început a existat o problemă în ceea ce privește punerea în aplicare a garanției pentru tineret. De ce? Pentru că totul a fost introdus la începutul uh, programelor noastre operaționale acum că am venit cu această propunere de uh, sporire a prefinanțării, sper că problema va fi rezolvată. În acest fel se va impulsiona punerea în aplicare a garanției pentru tineret. În același timp, dacă priviți caracterul corespunzător al finanțării în general, vorbim nu doar de cele șase uh, miliarde alocate inițiativelor emblematice, Există, dincolo de acești bani, 11 miliarde rezervate ocupării forței de muncă în cadrul Fondului Social European. Acești bani sunt folosiți de altfel pentru a sprijini intrarea pe câmpul muncii a tinerilor. Există de asemenea șapte uh, miliarde de euro care vor fi alocate în cadrul Fondului Social European pentru sprijinirea tinerilor. E vorba așadar de sume considerabile. Comisia va veni cu un raport în 2016 asupra acestor puncte și cred în plus că ar trebui să încercăm să identificăm cât de mult s-a cheltuit concret uh, pentru garanția pentru tineri din aceste surse diferite de finanțare. În al doilea rând, dacă îmi permiteți, aș dori să răspund la întrebarea ridicată de o serie de eurodeputați referitor la definiții. Având în vedere contextul de astăzi de revenire după criza economică, e unul în care mulți tineri nu intră pe piața muncii prin uh, intermediul unor contracte clare pe termen lung și uh, nu neapărat uh, contracte care corespund exact formării și pregătirii lor. Cred că pentru Comisie este evident că o ofertă de calitate este o ofertă care, în primul rând, corespunde capacității și formării tinerilor. Este, în al doilea rând, o ofertă care duce la ocupare pe termen lung și, în cele din urmă, e o ofertă care conferă uh, remunerație și o contribuție socială aliniată la cele oferite în mod normal de statul membru pe piața muncii. Iată care este pentru noi definiția unei oferte uh, de muncă de calitate. Și am încercat să convingem statele membre să pună în aplicare această inițiativă prin recomandări specifice de țară. La ora actuală există 18 state membre care au primit recomandări legate de garanția pentru tineret aici uh, punctăm foarte clar care sunt problemele care trebuie remediate, printre care se numără și problemele ridicate astăzi de dumneavoastră. În ultimul rând, în ceea ce privește raportarea, dați-mi voie să vă informez referitor la câteva aspecte recente. În primul rând, uh, referitor la um, eforturile Comisiei IMCO, am pus în aplicare un cadru de indicatori care va colecta date din uh, toate statele membre. Anul viitor veți primi rezultatele când ne vom publica raportul. În temeiul articolului 19 vom pune în aplicare mecanismul de supraveghere și verificare și noi, Comisia, avem obligația de a supraveghea și raporta și pe data de 5 martie am elaborat 28 de rapoarte de țară rapoarte în care vorbim pe îndelete de recomandările specifice de țară pentru uh, fiecare stat membru în ceea ce privește garanția pentru tineret. Dați-mi voie în cele din urmă să răspund observațiilor dumneavoastră referitoare la de caracterul birocratic uh, al recomandărilor. Într-adevăr, uh, acest lucru ține de amploarea reformelor structurale necesare în fiecare stat membru pune, pentru a pune în aplicare garanția pentru tineret. În anumite state membre, piața muncii, serviciile de ocupare a forței de muncă nu sunt uh, organizate într-un mod ideal și trebuie să recunoaștem că e nevoie de mai mult timp pentru ca reformele să fie puse în aplicare în aceste state membre. Iată un lucru pe care îl urmărim îndeaproape. Nu vă spun că trebuie să schimbăm legislația. Este însă un lucru pe care dumneavoastră și pe care noi, Comisia, trebuie să-l urmărim îndeaproape. Dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată pentru acest raport și pentru discuția de astăzi. Vă mulțumesc. Dați-mi voi să mai pun o ultimă întrebare. M-a surprins întotdeauna. Uh, eu vin uh, dintr-un uh, stat membru care nu poate beneficia de sprijin din garanția pentru tineret și mă bucur acest lucru, dar nu am înțeles că în anumite state membre e privit ca normal ca rata șomajului să fie, în rândul tinerilor să fie de 25% de pildă. Uh, Um, și atunci n-ar trebui să ne mire faptul că rata șomajului în rândul tinerilor atinge uh, aceste proporții în perioada de criză. Există vreo cale pentru a aborda rata șomajului în rândul tinerilor la nivel european? Și vă mulțumesc pentru răspuns. I think the uh, situation of youth unemployment Cred că uh, situația șomajului în rândul tinerilor s-a înrăutățit foarte tare în timpul crizei și aveți dreptate. Unele dintre premise existau deja. Una dintre acestea, lipsa uh, de competențe în unele state membre în rândul tinerilor. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. În Spania, e clar că în domeniul construcțiilor, erau angajați mulți uh, tineri uh, cu competențe, dar în momentul în care a început criza, toate aceste locuri de muncă au dispărut. Iar astăzi este nevoie de calificări mult mai mari. Deci, uh, problema exista deja înainte de criză, dar nu se făcea simțită pentru că existau locuri de muncă. Într-adevăr, problema competențelor există, iar statele membre ar trebui să se ocupe de ea. Am văzut că abordarea de conținut referitor la garanția pentru tineret nu s-a făcut încă. Când considerați dumneavoastră că ar trebui să ne reîntâlnim aici pentru a putea discuta în mod serios despre conținut și despre implicațiile fondurilor pentru garanția pentru tineret? Sorry, after a short mă scuzați, după ce ne-am consultat între colegi, credem că raportul de care vorbeam mai devreme va putea fi publicat la uh, mijlocul anului 2016. Prima. Excelent. Da, ne vom întâlni atunci. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Raportoarea, vă rog. Da, aș dori să vă mulțumesc pentru contribuțiile valoroase și pentru această discuție interesantă. Poate doar două idei finale. Puneți de la premiza că această garanție pentru tineret nu poate fi ceva ce toate statele membre vor modifica din punct de vedere structural, ci ceva, cum a spus și colega Greslă, va presupune o regândire din partea statelor membre. Statele membre vor trebui să vadă cum făceau lucrurile în trecut și cum ar trebui să le facă acum. Există, bineînțeles, o serie de state membre care, din punct de vedere al politicii pentru piața muncii, din punct de vedere al politicii pentru ocupare, nu uh, privesc și nu înțeleg în același fel uh, ocuparea în rândul tinerilor uh, sau locurile de muncă de calitate pentru tineri. E vorba de măsuri uh, de ajutorare, de pildă, sau fonduri de ajutorare care pot fi puse în aplicare pe piață rapid, dar uh, nu e tot ce poate face garanția pentru tineret. Aici dorim uh, să punem în aplicare măsuri care să nu aibă doar efecte pe termen scurt, ci să fie un uh, impuls care să ducă la o regândire și la o restructurare a pieței muncii pentru tineri. Cred că este foarte important ca uh, ocuparea în rândul tinerilor să fie atinsă prin instrumentul Garanția pentru Tineret, este singurul instrument care poate oferi garanții pentru ocuparea tinerilor. Și în al doilea rând aș dori să mulțumesc faptul că s-a pus accentul pe transparență, cu toate că văd lucrurile un pic altfel decât colegul Vali. Uh, E vorba de proiecte care sunt finanțate la nivel european sau cofinanțate la nivel european, sunt proiecte foarte transparente și există aici nevoia unei birocrații pentru a atinge această transparență, dar este clar că birocrația presupune și niște costuri. Trebuie să găsim o cale de mijloc, așadar, între aceste costuri eh, presupuse și efectele negative pe care le-ar putea avea Um, de pildă, când ne gândim că uh, pentru fiecare euro cheltuit, supravegherea costă de trei ori mai mult. Poate că nu e uh, răspunderea comisiei să supravegheze felul în care se cheltuiesc fondurile, ci este în primul rând răspunderea statelor membre. Iată, e o critică pe care trebuie să um, o accepte statele membre, acestea trebuie să se ocupe de supravegherea uh, felului în care se pun în aplicare fondurile tuturor programelor și proiectelor. Înainte de a da cuvântul colegei Ivanova încă o dată, colegul Vali dorește să ia cuvântul. Cele juste. Da, foarte pe scurt. Aș dori să răspund acelor critice, critici care mi-au fost făcute pe drept în ceea ce privește poziția mea. Dar Vă rog să înțelegeți lucrul următor. Dacă Comisia Europeană nu vrea să facă controlele pe care trebuie să le facă pentru că nu dispune de resursele umane care îi sunt necesare, e bine, eu cred că prin măsuri mai transparente sau s-ar evita și uh, unele cheltuieli din aceste programe. Dar la ce valoare se ridică aceste cheltuieli? Ei bine, din momentul în care datele unei uh, operațiuni economice sunt publicate pe internet și pentru Fondul Social European există unele proiecte finanțate la nivel regional și uh, dosare disponibile în format PDF, uh, care sunt foarte obscure foarte neclare. Ei bine, unii cetățeni vor să știe mai multe. Pentru că există uh, problema șomajului și o serie de programe politice pentru contracararea șomajului. Și atunci, cum se face că nu reușim să ieșim din criza uh, locurilor de muncă? Au uh, existat uh, numeroase Uh, scandaluri, sisteme de consultanță care au fost folosite în mod fraudulos până acum. Ei, ei bine, eu vreau să găsim o soluție, iar soluția se bazează pe un sistem transparent care să se bazeze pe comunicarea între uh, comunicarea pe internet. Și asta nu o să fie un, o chestiune atât de costisitoare încă o dată, maximul de transparență trebuie vizat. Colega Ivanova, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Țin să mulțumesc uh, tuturor deputaților care au contribuit la această discuție extrem de interesantă și constructivă. Cred că domnul Von și doamn, dumneavoastră, doamnă președinte, ați pus o întrebare cărora uh, îi voi răspunde. E vorba despre proasta absorpție a fondurilor. Ei bine, deocamdată nu putem da un răspuns pentru că ideea acestui raport era de a evalua implicarea comisiei. Așa cum am spus și la început, deocamdată vom, avem de gând să lansăm alte uh, evaluări care vor viza tocmai aceste chestiuni. și atunci, practic, vă voi putea răspunde la această întrebare. În orice caz, vă pot asigura, Cuntea de Corturi va face tot ce stă în putință pentru a vă pune la dispoziție aceste rapoarte. În ceea ce privește întrebarea din partea doamnei președinte, dacă suntem uh, politicoși față de comisie, bine, răspunsul este nu. Noi ne facem treaba, încercăm să fim cât mai obiectivi cu putință și dacă uh, considerăm că mm, sprijinul din partea Comisiei a fost adus la timp și în uh, limitele recomandărilor Consiliului, uh, specificăm acest lucru în raport. Dar, pe de altă parte, în raport subliniem și faptul că există numeroase riscuri, precum ar fi adecvarea finanțării, Uh, buna raportare și așa mai departe. Sper cu adevărat că aceste riscuri pe care le-am identificat și subliniat în raport vă vor fi de ajutor atunci când veți lua hotărârile pe viitor. Ja, vielen Dank. Ich wollte... Mulțumesc. Da, așteptăm cu mare interes uh, cele două rapoarte care vor urma. Eh, da, nu aș spune neapărat nerăbdător, dar dorim să știm eh, cum vor evolua lucrurile și aș dori în primul rând să vă felicit pentru o inovare și se reflectă echipa de verificare. E prima dată când avem o imagine în raport uh, a evaluatorilor și nu doar numele acestora. Mi se pare foarte bine că în sfârșit există un chip care poate fi asociat cu numele. Uh, și uh, mă bucur că am putut să știm așadar cine a uh, depus acest efort. Nu mai există intervenții. Comisia va răspunde întrebării domnului Vali, o întrebare foarte bună, și anume referitor la transparență, dacă dispune măcar de datele legate la întreprinderile care vor primi subvenții pentru tineret. Ar fi bine să știm unde putem vedea în ce fel au distribuit statele membre aceste fonduri. Știu că nu e o întrebare simplă, iată de ce ar fi bine dacă ați putea să ne trimiteți un e-mail pentru a ști unde putem verifica aceste alocări în statele membre. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume Uh, subvențiile UE pentru prevenirea și repararea daunelor cauzate de uh, incendii și de dezastre naturale pădurilor. Este un subiect uh, des în fiecare an, după vacanța de vară, uh, se vorbește despre incendiile care au răvășit pădurile Uniunii. Există așadar un raport special elaborat referitor la felul în care au fost puse în aplicare aceste fonduri. Uh, Dați-mi voie să-i dau uh, cuvântul reprezentantului Curții de Conturi pentru a prezenta acest raport. Vă rog. Thank you. Uh, Madam Chair, honorable members of the... Mulțumesc, doamnă președinte. Honor to present you the Court of Auditors report. Stimați membri, îmi face o deosebită plăcere să vă prezint raportul nostru în ceea ce privește zonele afectate de incendii și de dezastre naturale. Raportul a dat în septembrie, pe 16 septembrie anul trecut. Uh, Aș dori să-i mulțumesc în primul rând domnului Zeller pentru uh, raportul excelent și pentru recomandările ajutătoare. Uh, subiectul de audit a fost ales din trei motive. În primul rând, importanța pădurilor. Pădurile sunt multifuncționale, îndeplinesc scopuri economice, sociale și de mediu. Importanța socioeconomică a pădurilor este foarte ridicată. Producția de lemn și prelucrarea acestuia contribuie la dezvoltarea rurală și uh, creează milioane de locuri de muncă, adesea în um, întreprinderi um, mici și mijlocii din mediul rural. De asemenea, pădurile contribuie și la atenuarea schimbărilor climatice, la conservarea biodiversității, la reglementarea um, provizilor de apă, la protejarea solului și la conturarea peisajului. În Europeană, zonele totale de păduri reprezintă cam 180 de 150 de milioane de hectare, adică cam 42,4% din uh, întreaga suprafață terestră a Uniunii Europene. Un al doilea motiv, uh, riscul ridicat și consecințele dramatice ale incendiilor de pădure și a altor uh, catastrofe naturale. Incendiile, care în general sunt cauzate de um, acțiuni umane, intenționate sau neglijente, pot uh, să um, cauzeze pagube foarte mari. În perioada 1983-2012, incendiile au ars în medie 4 180 de mii de hectare de zone de pădure în Uniunea Europeană în fiecare an. Cam 85% din uh, totalul suprafeței, suprafețelor arse de incendii sunt um, în uh, regiunea mediterană și în Portugalia. Um, niște incendii recente au dus la zone mari uh, care au fost arse în Portugalia în 2003 și în 2005, în Grecia în 2007 și în Spania în 2006. Însă, pădurile mai sunt amenințate și de alte catastrofe naturale, inclusiv cele abiotice, cum ar fi furtuni, secete, inundații, avalanșe și mai departe, sau unele biotice, cum ar fi dăunători sau uh, uh, boli. Un al treilea motiv, um, sprijinul financiar și um, um, întinderea acestuia, sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană de multă vreme a contribuit uh, la protejarea pădurilor, în special uh, uh, când a venit vorba de preîntâmpinarea incendiilor. În perioada 1986 până în 2002, pădurile din Uniunea Europeană au beneficiat de niște norme specifice pentru prevenirea incendiilor, iar din 2000 protecția pădurilor a fost inclusă în politicile de dezvoltare rurală. În perioada 2007-2013, FADR, Fondul, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, a fost pus la dispoziție mm, prin măsura 226 pentru uh, restaurarea potențialului forestier și introducerea de măsuri de prevenire. Acesta s-a încadrat în axa 2, care s-a concentrat pe îmbunătățirea mediului. Măsura a fost inclusă în 58 de programe de dezvoltare rurală uh, redactate de 16 state membre. Sprijinul planificat total era de 1,55 miliarde de euro, aproximativ. Sprijinul public uh, poate să acopere până la 100% din costurile eligibile pe care le-au cheltuit uh, beneficiarii măsurilor. Acum, pe scurt, în ceea ce privește abordarea de audit, obiectivul principal al auditului a fost acela de a evalua dacă această măsură de dezvoltare rurală a fost bine gestionată și dacă Comisia și statele membre puteau demonstra că sprijinul um, și-a atins obiectivele um, propuse într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor. Cu alte cuvinte, a mers dincolo de verificarea um, eligibilității mm, mm, proiectelor finanțate. Am verificat și uh, dacă procedurile pentru sectarea proiectelor erau uh, desfășurate în conformitate cu normele și dacă rezultatele fizice până la urmă au apărut. Am verificat de asemenea nevoile, că s-au identificat clar nevoile. Am verificat dacă în criteriile de selectare a proiectelor corespundeau cu aceste nevoi și dacă s-a făcut o selectare concretă, eficientă și dacă costurile au fost uh, controlate și dacă s-au uh, uh, dispus și măsuri de monitorizare pentru a evalua dacă um, proiectele chiar și-au îndeplinit obiectivul de protejare mai bună a pădurilor. La nivel de comisie, activitatea de audit uh, a acoperit conceperea măsurii, adoptarea, aprobarea programelor de dezvoltare rurală depuse de statele membre și monitorizarea punerii în aplicare a măsurii. Auditul a inclus uh, vizite în Austria, în Franța, în provincia Achitania, Italia, în Achitania, uh, Italia în Basilicata, Slovacia și Spania, Andaluzia. Aceste state membre împreună au reprezentat mai bine de 85% din uh, cheltuielile totale declarate în temeiul măsurii 226. Vă rog să-mi permite să vă prezint acum principalele noastre constatări uh, de audit. În primul rând, în ceea ce privește conceperea măsurii și uh, proiectele de selecție. Curtea a considerat că măsurile de prevenire ar fi putut să fie mai bine țintite Curtea a constatat că, deși măsura 226 țintește pădurile care sunt predispuse unui risc mediu sau ridicat, nu există o definiție comună la nivel de Uniune Europeană pentru a le identifica pe acestea. Procedurile de selecție din statele membre aveau probleme la diverse capitole de exemplu, nu aveau uh, criterii de selecție explicite sau o evaluare mm, concretă a acțiunilor propuse și, de asemenea, unele zone de risc erau neglijate. Obiectivele de mediu nu erau nu primeau o mm, prioritizare corespunzătoare în faza de selecție și uneori erau pur și simplu neglijate în timpul implementării. Apoi, în ceea ce privește măsurile sprijinite, prin natura lor, mm, Um, rărirea, curățarea și așa mai departe, multe dintre măsurile cofinanțate au contribuit um, în general la obiectivele sprijinului, însă Curtea a constatat că au existat unele cazuri care nu aveau legătură cu dezastre naturale sau cu incendii, ci erau uh, motivate de alte obiective economice sau de mediu. Pentru unele dintre tipurile de operațiuni puse în aplicare, cerințele de delegate de bază nu puteau să fie verificate din cauza lipsei documentelor. De asemenea, Curtea a constatat că au existat cazuri de drumuri forestiere care au fost utilizate pentru exploatarea economică a pădurilor și acolo avantajele uh, specifice pentru prevenirea um, incendiilor nu s-au demonstrat. Densitatea ridicată a drumurilor construite ar fi putut și acestea să aibă efecte de mediu negative. De asemenea, Um, curtea a constatat că ar fi putut să se facă mai multe lucruri pentru a asigura eficiența din punct de vedere al costurilor a acțiunilor care au fost uh, sprijinite. Au existat uh, cazuri în care plafonul uh, finanțării publice s-a modificat adesea fără vreo justificare. De asemenea, standard, costurile standard dintr-o regiune erau mult mai mari decât într-o altă uh, Uh, regiune, deși măsurile erau asemănătoare, iar uh, munca manuală era prioritară și nu utilizarea utilajelor, ceea ce a dus la costuri mai ridicate. De asemenea, au existat situații în care existau riscuri de finanțare publică uh, excesivă atunci când s-au ales proiecte deja încheiate, când unii beneficiari au fost au putut să-și financeze operațiunile singuri sau atunci când s-a acordat uh, sprijin pentru um, suprafețe agricole. În sfârșit, um, instrumentele de monitorizare nu au fost corespunzătoare pentru evaluarea eficienței și efectivității uh, măsurilor. Indicatorii de performanță um, stabiliți în cadrul uh, comun de monitorizare și de evaluare nu erau suficienți, iar evaluările pe care le-am avut la dispoziție au fost nu prea ne-au fost de uh, folos. N-a fost posibil să tragem concluzii cu privire la eficiența măsurilor uh, uh, de prevenire, pentru că acestea nu au fost măsurate. Nou, noile instrumente de monitorizare propuse pentru perioada 2014-2020 nu și-au nu au fost îmbunătățite în mod semnificativ. Ca urmare, Curtea a făcut următoarele recomandări statele membre au fost invitate să își aleagă măsurile de prevenire pe baza unor criterii explicite în corespondență cu nevoile și după o evaluare temeinică a procesului de evaluare. Să sporească impactul de protecție a mediului, al sprijinului, prin prioritizarea celor mai Uh, valoroase păduri, uh, cum ar fi cele care sunt încadrate în Natura 2000. Să se asigure că costurile standard stabilite pentru acțiunile sprijinite sunt rezonabile și să justifice plafonul de finanțare pe baza costurilor uh, care apar în mod normal. De asemenea, să facă o raportare cu privire la reducerile realizate în pagubele cauzate de incendii sau de catastrofe naturale ca urmare a acțiunilor finanțate că despre comisie, Îmbunătățirile ar trebui să vină de la stabilirea unor uh, criterii comune pentru zonele forestiere care trebuie să fie clarificate, care având risc uh, scăzut mediu și ridicat de incendiu, să se verifice că statele membre chiar își uh, um, au înființat un sistem de control corespunzător și, de asemenea, să îmbunătățească monitorizarea pentru a asigura că statele membre cheltuie finanțele așa cum trebuie. Aș dori să vă mulțumesc, doamne și domnilor, pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc. Raportul este colegul Țelă. Are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Miliuniț și Curții de Conturi pentru acest raport atât de detaliat și de complet referitor la un subiect care cred eu că este unul foarte important. Aș dori să subliniez faptul că dincolo de obiectul în sine al raportului. Raportul prezent include informații foarte interesante care îl face important de citit. După cum a prezentat deja domnul Milionis raportul, nu mai am nimic de adăugat, așa că pot să uh, trec peste această etapă. Cred că Conservarea pădurilor uh, este un lucru foarte important. Pădurile sunt un produs natural care merită toată atenția noastră. Trebuie să protejăm pădurile pentru că sunt importante pentru natură, pentru climă, pentru calitatea aerului, pentru o economie durabilă. Uh, mă refer aici la resursa naturală durabilă lemn păduri uh, milenare din Uniunea Europeană au fost uh, de mult uh, defrișate și pădurile care există la ora actuală în Uniunea Europeană sunt rezultatul efortului uman. Cu toate acestea, este um, răspunderea oamenilor să protejeze pădurea pentru ca aceasta să poată îndeplini funcțiile care sunt atât de importante pentru noi. În Spania, de pildă, se înțelege altceva prin păduri decât poate în Polonia de Est. Există o definiție. Pădurile sunt acele suprafețe, suprafețe de peste 0,9 hectare care au un grad de acoperire de peste 10% sau acele suprafețe cu uh, copaci care uh, în cazul respectiv pot atinge aceste uh, valori. Uh, acele suprafețe folosite în scopuri agricole sau care sunt suprafețe urbane nu se încadrează în această categorie și cred că trebuie subliniat acest lucru. Nu sunt alocate sume considerabile protejării pădurilor, așa cum a subliniat uh, deja domnul Milionis. În ultima perioadă, peste 1,5 miliarde de euro au fost alocate pentru protejarea pădurilor în cadrul măsurii 226, uh, dar și pentru combaterea celor dezastre naturale care au afectat pădurile. Întrebarea este acum cum putem folosi aceste fonduri în scopul pădurilor și pentru a sprijini măsurile care sunt menite să protejeze pădurile. Domnul Milionis și Curtea de Conturi s-au uh, concentrat asupra unor cinci țări uh, cu suprafețe împădurite. E vorba de acele state membre care se confruntă cu uh, peste 85. Sunt, e vorba de acele state care pe 31 de, uh, decembrie au beneficiat de 85% de fonduri care au făcut solicitări pentru acest lucru. E vorba de Spania, Italia, Slovacia, Portugalia, printre altele. Cum sunt uh, cheltuite aceste fonduri? Sunt puse în aplicare pentru uh, sprijinirea acestor obiective? Uh, din păcate, domnul Milioni s-a dat un răspuns aici care nu ne mulțumește. Uh, în ambele cazuri, fondurile nu sunt cheltuite cum trebuie, s-au înregistrat într-adevăr progrese și măsurile au fost prelucrate, însă în majoritatea cazurilor nu s-a îndeplinit acest lucru. Curtea de conturi este întotdeauna prudentă în ceea ce privește arătatul cu degetul și uh, scoaterea în evidență a unor cazuri individuale. Din acest motiv voi face eu acest lucru. De pildă, în Spania, în Andalusia, pentru uh, măsura 226 au fost uh, precizate anumite criterii de selecție și s-au impus niște criterii competitive pentru realizarea investițiilor. Însă, în ceea ce privește acele acțiuni care au fost solicitate de autoritățile regionale, și aici uh, se încadrează trei sferturi din fonduri. Aici nu s-au stabilit criterii pentru uh, stabilirea unor priorități uh, pentru că nu s-a făcut nici măcar un studiu de impact și uh, nu s-a evaluată în niciun fel procedura de selecție. În Slovacia, măsurile pentru sprijinirea do- măsurii 226 nu s-a ținut cont de factorii dăunători potențiali, cu toate că, de pildă, furtunile reprezintă factorul principal dăunător uh, în cazul pădurilor, reprezintă 80% de pildă um, inundațiile 12% și uh, canicula 7%. ...61% din fonduri au fost finanțate, de fapt, pentru crearea unor drumuri în păduri care mai degrabă servesc un scop economic și nu sunt menite pentru a proteja pădurea. S-a deviat așadar de la scopul inițial aici. În Austria nu a existat o corelare evidentă în ceea ce, între riscul de bază pentru păduri și felul în care au fost cheltuite fondurile. În Spania, peste 70% din păduri sunt uh, în proprietate privată. Proiectul, uh, programul de dezvoltare uh, în evaluarea ex-ante includea informații care justificau distribuția inechitabilă a fondurilor și un alt lucru amintit deja de domnul Milionis, pentru aceleași măsuri s-au uh, luat uh, s-au aplicat diferite rate de finanțare. Acest lucru reiese în Italia, de pildă, în cazul Basilicatei. Uh, un metru de uh, drum prin pădure consta de peste 40 de euro, în timp ce uh, drumul forestier de același tip în Toscana costa mai puțin de 6 euro. De altfel, aici impresia Curții de Conturi pentru perioada în curs, lucru afirmat deja de domnul Milionis, prevede o îmbunătățire a condițiilor nu prevede, din păcate, îmi cer scuze, o condiție, uh, o îmbunătățire a condițiilor cadru. Iată de ce e nevoie ca aici să se ia măsuri urgente și comisia trebuie să intervină, pentru că nu dorim ca aici fondurile să fie limitate. Cu alte cuvinte, dacă sunt cheltuite greșit, uh, atunci uh, sunt de acord că fondurile nu mai trebuie distribuite. Dar aceste fonduri trebuie să servească scopului pentru care au fost prevăzute, și anume protejarea pădurilor noastre eliminarea uh, și uh, repararea daunelor acolo unde acestea apar și mai ales când ne gândim de pildă la Europa de Est, e vorba aici de furtuni puternice, de pildă furtuna Niklas, care și în Germania a provocat multe daune. Iată de ce ne alăturăm solicitărilor curții de conturi și, în calitate de raportor, vă solicit sprijinul pentru ca împreună să venim cu criterii clare pentru ca riscul uh, pus de incendii pentru păduri să fie definit uh, clar și unitar. Statele membre ar trebui să își coordoneze mai bine măsurile preventive și măsurile de protecție și ne gândim aici, de pildă, mai ales la acele uh, păduri care, și criteriile care au fost definite în cadrul proiectului Natura 2000. Bineînțeles, uh, situația diferă de la regiune la regiune. Avem nevoie de o analiză rezonabilă Uh, cost-utilizare uh, pentru a nu avea aceste oscilații dramatice pe care le-am putut constata de pildă în Austria, unde uh, sumele variază de la Bundesland la Bundesland, de pildă acolo unde existau riscurile cele mai mici, s-au făcut alocările cele mai mari și unde existau riscurile cele mai mari, s-au făcut invers alocările cele mai mici. Avem nevoie în Europa de o platformă pentru schimbul de bune practici, de pildă în ceea ce privește protecția pădurilor. Cred că acest lucru ar trebui scos în evidență și, având în vedere perioada de sprijin începută anul trecut, cerem ca pentru viitor să există un cadru pentru o monitorizare unitară pentru ca astfel și în viitor să putem folosi uh, și să punem la dispoziție cu bună conștiință mijloacele bugetare pentru sprijinirea pădurilor. Aștept cu mare interes contribuțiile colegilor și colegilor, uh, propuneri de îmbunătățire în cadrul amendamentelor. Îi mulțumesc domnului Șaplinski de la Secretariatul Comisiei. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Milionis și colegilor de la Curtea de Conturi și asistentului meu, Lucas Reicher, pentru sprijinul și sugestiile lui și aștept cu mare interes discuția care va urma. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Deocamdată nu s-a scris nimeni la cuvânt. Da, colega Kadenbach. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, atât Curții de Conturi cât și uh, Uh, raportorului în calitate de austriacă sunt vizată în mai multe rânduri de acest raport și în uh, linii mari aș dori să vă spun că multe din cele prezentate în raport uh, și multe din obiectivele pentru care s-au alocat fonduri ar fi putut fi restricționate. Iată de ce sunt recunoscătoare că în acest raport se discută despre viitoare strategii forestiere pentru Uniunea Europeană și că vom discuta și în plen, pentru că este important să uh, conștientizăm că dezastrele naturale au consecințe diferite. O pădure, de pildă, poate fi o monocultură sau uh, există și alte dezastre naturale precum uh, inundații, avalanșe, o pădure are și un efect uh, de protecție. Iată de ce trebuie să uh, conștientizăm importanța acestora. Este și o problemă aici de gestiune, de cum se face uh, gestionarea pădurilor. Iată de ce sunt convinsă că prin intermediul unei strategii comune europene putem împiedica multe din dezastrele naturale care apar în cadrul incendiilor în păduri. Sunt dezastre pe care noi le clasificăm ca dezastre naturale, dar de multe ori sunt produse cauzate de oameni. Este foarte important aici să discutăm și de măsuri cu caracter preventiv, de pildă în conjuncție cu măsurile de reîmpădurire. Trebuie să fie vorba de măsuri în linii mari care vin din primul pilon, care sunt finanțate din primul pilon al PAC. Am să vin ulterior cu completări, dar vă mulțumesc de pe acum pentru acest raport. Mulțumesc, colegul Iaro, vă rog. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is elsőként szeretném megköszönni Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc călduros curții de conturi și raportorului. Este un raport foarte important, un raport foarte detaliat din partea Curții de Conturi și din partea colegului Țeller. Avem, uh, de asemenea, un raport foarte detaliat. În raportul colegului Țeller găsim multe din propunerile și recomandările Curții de Conturi. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect, și anume că chiar și raportul Curții de Conturi se referă la protecția mediului, la uh, măsurile, la caracterul de protecție a mediului a acestor măsuri. Pădurile în Europa joacă un rol important în biodiversitate. În păduri putem găsi așadar uh, o mare parte a biodiversității europene. De asemenea, în combaterea schimbărilor climatice, pădurile joacă un rol important. Iată de ce cred că este important să ne gândim dacă prin aceste măsuri pentru protecția pădurilor le protejăm într-adevăr, dacă protejăm biodiversitatea și uh, dacă într-adevăr luptăm împotriva schimbărilor climatice. în ceea ce privește descărcarea de gestiune din anul 2014 și în recomandări nu se amintește dimensiunea de protecția mediului, cu toate că joacă un rol important în recomandările Curții de Conturi. Iată de ce mi se pare foarte important să amintim în raport, să vorbim despre protecția mediului, pentru că este unul din cele mai importante puncte. un punct care trebuie să fie reflectat de măsurile pentru protejarea pădurilor. Am o întrebare și anume, adesea din acest fond au fost finanțate drumuri forestiere și acest lucru a avut adesea consecințe negative asupra mediului. De pildă, stabilitatea pădurilor este afectată, iar aceste drumuri forestiere uh, nu contribuie la menținerea sănătății pădurilor și uh, nici măcar, de pildă, nu ne ajută să prevenim în mod considerabil incendiile în păduri. Un alt aspect important asupra căruia doresc să atrag atenția și trebuie să privim mai îndeaproape acest mecanism. Uh, mă bucur că se vorbește de o strategie forestieră europeană, trebuie să vorbim și despre această strategie, însă în raport vorbim de incendii și alte dezastre naturale. Trebuie să ținem cont de diversitatea pădurilor în Europa. anumite situații care ar putea să se înțeleagă drept o catastrofă într-un anumit tip de pădure ar putea să facă parte din uh, ciclul natural de viață al altor păduri. Există, bineînțeles, niște etape firești în viața unor păduri care trebuie să se desfășoare de pildă, în anumite situații, prin uh, incendiu, se creează sub, uh, suprafețe pentru apariția unor noi păduri. Pentru uh, dacă ar fi să prevenim aceste catastrofe, am uh, limita, de fapt, viața pădurilor. Trebuie, așadar, să avem grijă, nu trebuie să prevenim incendiile în toate uh, situațiile. Există, într-adevăr, cazuri unde un incendiu uh, nu este necesar, nu trebuie evitat. Nu uh, doresc să vă pun răbdarea la încercare și mai mult, dar totuși aș dori să subliniez că toate aceste măsuri trebuie analizate și trebuie să vedem dacă într-adevăr acestea sunt măsuri pe termen lung și dacă într-adevăr aduc soluții durabile pentru păduri. Nu trebuie să ne gândim doar la beneficiul acelora care uh, folosesc pădurea sau beneficiul silvicultorilor, ci trebuie să ne gândim într-adevăr la beneficiul pădurilor. Da, uh, teza aceasta uh, avantajului incendiilor cred că a fost deja contrazisă. Colegul și Nu aveam de gând să iau parte la această discuție, pentru că îl admir nespus pe Joachim Zeller și activitatea sa de până acum, dar trebuie să recunosc că m-au izbit câteva chestiuni din acest raport. Or, din punctul meu de vedere, acestea nu s-au bucurat de suficientă atenție. măsurile de sprijin nu au fost suficient de bune nici din partea Comisiei, nici din partea statelor membre care nu au reușit să dovedească rezultate tangibile. Ori aceste lacune par să se reproducă și în perioada 2014-2020. Eu nu voi sprijini această abordare. Eu vreau să văd rezultate tangibile. Și apoi, mai, tot mai apare ceva în permanență, și anume faptul că Comisia trebuie să verifice în permanență uh, faptul că acțiunile întreprinse de statele membre pot fi justificate și că acestea uh, pre, uh, contribuie într-adevăr la prevenirea incendiilor de pădure. Și apoi, eu cred că Comisia ar trebui să scrie în litere de piatră următorul lucru Trebuie monitorizare. Și apoi, controlele trebuie făcute la fața locului, pe teren și aspectele legate de mediu trebuie să fie luate în considerare în prioritate. Trebuie să se identifice foarte clar riscurile la adresa pădurilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc, m-am înscris și eu în, pe lista vorbitorilor pentru că am și eu întrebări. din uh, cele peste 3.000 de solicitări, peste 440 de proiecte fuseseră deja finalizate în momentul confirmării. Aș spune deja că e un efect uh, clasic uh, de alăturare. Nu știu uh, de ce mai vorbim de finanțare europeană dacă cineva poate să vină pur și simplu după aceea cu niște proiecte. Înseamnă că ceva nu merge. Mă întreb de ce se întâmplă și uh, a doua întrebare se referă la Grecia și la anexa numărul 1. Uh, pentru Grecia e prevăzută o sumă pentru cheltuielile publice, după care apare în tabel 0. Aș, aș dori să știu din partea Comisiei ce înseamnă acest lucru. Uh, pentru că Grecia este vizată de problema incendiilor. Eu așadar nu împart abordarea colegului Iaro și cred că incendiile, în cazul pădurilor, pun numeroase probleme. Așadar, cum stau lucrurile cu Grecia? Și, de asemenea, pornesc de la premiza o întrebare pentru Curtea de conturi, mă înțeleg că în anexa 1 e vorba de milioane, pentru că în uh, varianta în germană apare doar euro. Înțeleg că e vorba de milioane de euro legată de absorpție. Tabelul prezintă datele din 2012. Ar fi bine dacă am primit o actualizare pentru a vedea cum stă rata uh, de absorpție, dacă s-a îmbunătățit, uh, așadar, dacă s-a îmbunătățit rata absorpției în ultimii ani. Mi-am o întrebare referitoare la cheltuielile pentru uh, prevenție și felul în care se raportează acestea la reconstrucție. Există cazuri în care se alocă mult mai mulți bani pentru prevenție și decât pentru reconstrucție. Uh, iar alte state membre fac exact contrariul. De pildă, Franța a cheltuit foarte puțin pentru prevenție și foarte mult pentru reconstrucție, în timp ce Spania a cheltuit foarte mult pentru prevenție, mai puțin decât pentru reconstrucție. Eu aș crede că prevenția e mai importantă, dar poate că nu înțeleg lucrurile cum trebuie ca nespecialist. Mă întreb cum stau lucrurile. Unde ar trebui să se cheltuiască mai mult? Pentru prevenție sau reconstrucție? De pildă, Austria a cheltuit foarte mult pentru prevenție, mai puțin pentru reconstrucție, mie mi se pare uh, foarte important, poate că mă înșel, nu cunosc foarte bine domeniul. Da, eu uh, sunt uh, posesoarea fericită a unei uh, grădini, atât. Aș dori să știu în ce fel uh, informațiile noi vor fi puse în aplicare. Uh, îl salut pe directorul general Dumitru. Dumneavoastră veți primi imediat cuvântul, vă rog. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, Comisia salută acest raport foarte însemnat și care evaluează un aspect anume al um, sectorului agricol și anume sectorul forestier. Uh, am avut un, un um, dialog foarte constructiv cu membrii Curții de Conturi iar uh, documentul de lucru care a rezultat în, um, în uh, urma acestuia este unul de foarte bună calitate. În ceea ce privește importanța pădurilor pentru Uniunea Europeană și pentru zonele rurale europene, așa cum a fost uh, subliniat de către Curtea de Conturi, permiteți-mi să subliniez următorul lucru. Producția și prelucrarea lemnului lucrează, joacă un rol esențial uh, în uh, menținerea și crearea de locuri de muncă, în generarea de creștere economică în zonele rurale și în sprijinirea IMM-urilor. Așa cum s-a mai spus, pădurea este afectată de incendii, de um, catastrofe naturale și de boli și dăunători. De Uniunea Europeană aduce de foarte mulți ani sprijin pentru uh, restaurarea sau prevenirea uh, acestor incidente. Sprijinul public actualmente este um, dat prin intermediul politicilor publice. Din 2007 încoace am avut o măsură uh, dedicată și anume 78 de programe din 16 state membre care au beneficiat de această măsură. Permiteți-mi să vă reamintesc că politicile de sprijinire a dezvoltării rurale uh, fac obiectul gestionării comune între Comisie și statele membre. Comisia are responsabilitatea de a evalua și de a adopta uh, programele de dezvoltare regională, iar pe de altă parte selectarea și punerea în aplicare a acțiunilor, asigurarea rentabilității și așa mai departe, țin de răspunderea statului membru sau autorității regionale respective. Deci, sprijinul în baza acestei măsuri acoperă o paletă foarte largă de acțiuni, spre exemplu măsuri de prevenire, Uh, practici de prevenire la nivel forestier, precum ar fi parafocurile, uh, răririle și așa mai departe, um, instalații de monitorizare a incendiilor și așa mai departe. Raportul a fost uh, lansat de mai multă vreme, iar în noua legislație am încercat să lansăm o serie de îmbunătățiri întotdeauna e momentul potrivit pentru a încerca să îmbunătățești sistemul sau pentru a soluționa probleme identificate. Permiteți-mi să vă uh, vorbesc despre câteva dintre acestea pe care le evaluăm în momentul de față pentru perioada 2014-2020. În primul rând, extinderea temeiului acestei măsuri. Apoi, dispoziții suplimentare în noua legislație prin care se cere statelor membre să țintească mai bine sprijinul în selectarea operațiunilor. Apoi, o altă îmbunătățire menționată de către raport și către raportor este monitorizarea și evaluarea acelor îmbunătățiri și uh, indicatorilor suplimentari. Astfel s-au introdus ă, rapoarte anuale de activitate. În 2015 vom evalua cu foarte mare atenție care sunt progresele efectuate și rezultatele ă, punerii în aplicare, inclusiv a acestei măsuri. În ceea ce privește elementele specifice, permiteți-mi să nu vorbesc decât despre patru dintre acestea. În primul rând, criteriile comune pentru ă, incendiile de pădure și categoriile de risc. Împreună cu statele membre și autoritățile competente vom examina care este nivelul cel mai potrivit pentru stabilirea acestor criterii. la riscul pe care îl consideră potrivit statul membru. În ceea ce privește propunerea și recomandările pentru platformă, atât la nivel uh, european cât și la nivel național, în politicile de dezvoltare durabilă am prevăzut deja o facilitate pentru schimbul de bune practici. Este vorba despre rețeaua de dezvoltare regională, dezvoltare um, rurală, atât la nivel regional cât și la nivel european. Uh, care constituie platforme de uh, bune practici și de mm, schimb de opinii. Am vorbit despre îmbunătățirile în ceea ce privește sistemul de monitorizare și evaluare. În ceea ce mai privește o mai bună programare pentru această perioadă, care face obiectul unor îndoieli, să spun așa, trebuie să vă spun că avem în programele noastre cerința următoare, și anume ca statele membre să își definească mai bine nevoile. Și aceste uh, nevoi uh, trebuie să apară în programele din strategie. Noi analizăm cu foarte mare atenție programele înaintate de către statele membre pentru a ne asigura că aceste criterii sunt îndeplinite. Apoi evaluăm cu foarte mare grijă în această perioadă obligația din partea statelor membre de a uh, ținti mai bine sprijinul. E vorba despre o măsură foarte importantă aici și ne uh, asigurăm că aceasta va fi bine țintită în perioada următoare. V-am spus că am avut multe de învățat din program, perioada de programare precedentă și că încercăm să îmbunătățim acum uh, uh, utilizarea fondurilor publice mm, ă, mm, destinate acțiunilor de prevenire și pentru îmbunătățirea potențialului forestier. Încă o dată mulțumesc pentru acest raport foarte interesant și pentru această dezbatere însemnată. <clears throat> Ați avut o întrebare la adresa mea, de fapt mai multe întrebări. În primul rând, abordare tangibilă. Ei bine, în următorul sistem de monitorizare și evaluare vom uh, urmări acest lucru. V-am spus că avem un nou uh, indicator și anume zona acoperită, indicator care va fi evaluat în uh, mai multe faze ale uh, evaluării punerii în aplicare. În ceea ce privește statele membre, e bine pentru Grecia, spre exemplu, cred că explicația este că Grecia a lansat măsura mai târziu și nu de la început. Deci, la momentul auditului Curții de Conturi, măsura nu se afla într-o fază foarte avansată. Evident, vă putem pune la dispoziție cifre mult mai recente, dacă doriți. Spre exemplu, la finele anului trecut, uh, cheltuielile totale pentru această măsură s-au ridicat la 3,8 milioane de euro, îmi spune colegul meu. În ceea ce privește Franța și comparația între măsurile de prevenire și restaurare, vă pot da un răspuns uh, foarte precis acum, dar trebuie să vă spun că unele state membre vizează mai degrabă restaurarea potențialului forestier. Și dacă nu mă înșală memoria, cred că uh, Franța a avut de-a face cu o catastrofă în acest uh, context. A fost o furtună extrem de gravă care a afectat suprafețe foarte, foarte mari de pădure dar pentru a vă da un răspuns precis în acest sens, prefer să mă mai informez și să vă răspund ulterior. Am încercat să răspund întrebărilor până acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă îmi permiteți, nu există o prescripție între cheltuieli pentru prevenire și pentru restaurare? În total avem un program care uh, include toate uh, cheltuielile. Apoi, la nivel individual, încercăm să vedem ce fel de uh, acțiuni s-au întreprins, dar nu avem uh, rubrici pe submăsuri, operațiuni și așa mai departe. Când se primește declarația de cheltuieli, putem uh, intra în dialog cu statele membre și să vedem exact pe ce s-au cheltuit banii, dar nu putem să o facem ex ante. Perfect. Fiecare face ce vrea. Aș dori să revin la întrebarea următoare. De ce am finanțat atâtea proiecte după ce acestea fusese deja finalizate? În raport se spune că 3600 de cereri au fost înaintate și din acestea minim 440 fuseseră deja finalizate în momentul în care fuseseră primiseră confirmare din partea comisiei. E vorba de acel efect clasic de inerție. De ce facem acest lucru? As I mentioned in my intervention... Așa cum am spus mai devreme, este vorba aici despre gestionarea comună, deci selecționarea operațiunii și finanțarea solicitanților este în răspunderea statelor membre. Primar. Excelent. Răspunsul tipic e cum e, că e așa. Aș dori așadar o actualizare referitoare la rata de absorpție în statele membre. Nu suntem, uh, sincer, cu mult mai mulțumiți, dar așa stau lucrurile. Domnule Milionis, vă rog. Mrs. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Referitor la prima noastră observație vis-a-vis -vis de Grecia. Sunt de acord cu răspunsul Comisiei. Grecia nu a fost inclusă în această măsură pentru că nu a utilizat fonduri în temeiul acestei măsuri. Cât despre a doua observație noastră, referitor la cifre, la cifrele din anexa 1 sunt în mii de euro exprimate, iar referitor la absorție, nu avem recomandări în acest capitol, pentru că nu era în uh, câmpul de aplicare al auditului nostru. Mulțumesc. Dau încă o dată cuvântul raportorului. Domnule Țelă, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc și Comisiei și Curții de Conturi pentru explicații, dar și colegilor pentru contribuțiile lor, doamnei Kadenbach, domnului Iaros, Ikovski. Cred că raportul se adresează verificării făcută de Curtea de Conturi și uh, unei măsuri tehnice în temeiul măsurii 226. Însă, această evaluare arată foarte clar că în Europa suntem departe de a avea o strategie comună în domeniul forestier. Și am putea să facem multă pentru a merge în această direcție. Este important, uh, de asemenea, ce a spus domnul Iaro, uh, un incendiu, îmi cer scuze, o pădure uh, în Spania este cu totul altceva decât o pădure în uh, Polonia de Est, de pildă. Și nu s-a ținut cont de acest lucru și păduri foarte valoroase au fost defrișate pentru a planta copaci care cresc foarte repede. Am văzut acest lucru în anii 80 în Slovacia și uh, munții Violat, de pildă, au fost uh, defrișați, a fost vorba de o pădure de foioase extrem de uh, valoroasă și au fost plantați uh, alți copaci, uh, de obicei conifere. Și cred că aici ar trebui să se pună accentul clar pe măsuri preventive. De altfel, măsura 226 vizează amândouă, vizează atât eliminarea daunelor, cât și introducerea unor măsuri cu caracter, caracter preventiv. Cred că cele două nu pot fi separate. Atunci când pădurile sunt afectate de un dezastru natural, fie că e vorba de un incendiu în acele zone uh, de secetă, fie că e vorba de furtună sau furtună de zăpadă, da, unele trebuie reparate. Și întrebarea este cum se procedează. Se repară ținând cont mai degrabă potențialul câștig economic sau, uh, din potrivă, se procedează ținând cont de faptul că în viitor pădurile trebuie întărite, trebuie ca în viitor acesta să poată face față mai bine dezastrelor naturale. ține de abordare, așadar. Iată de ce avem nevoie de mecanisme de control, de obligații de raportare și cele solicitate de domnul Iaro, și anume ca statele membre ar trebui să se simt obligate. E de altfel un principiu foarte clar pe FADR, spune în acest sens că regiunile și statele membre și programul de dezvoltare pentru zona rurală ar trebui să fie luat ca uh, referință și ca reper pentru documentare. Condițiile sunt foarte clare, măsurile, detaliile de asemenea sunt descrise. Întrebarea ține mai degrabă de felul în care se pun toate acestea în aplicare și aici se pare că există deficiențe Iată de ce trebuie să facem presiuni ca um, situația să se îmbunătățească și ca uh, poate în uh, viitoarea perioadă de programare mai e timp ca statele membre să învețe din greșelile trecutului și să preia uh, inițiativele corecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Trec la următorul punct, punctul 6, votul referitor la propunerea noastră uh, pentru uh, Comisia pentru Buget, e vorba de EFSI, Fondul European pentru um, Investiții Strategice. Vă rog să vă scoateți cartelele de vot. can we test the cards number? Haideți să, să verificăm dacă totul merge bine cu cartela de vot. Vă rog, haideți să verificăm, facem o încercare. Vă rog să apăsați pe buton, indiferent, nu contează. Please, please test vote. Facem un uh, vot de încercare. Vă rog, e un vot de probă. Toți cei care doresc să voteze, să apese pe buton să vedem dacă funcționează cartela de vot. Să vedem ce grup are prea mulți oameni. Raportorul nu este în sală, domnul Michel Toira. Sper că totuși ne vom descurca foarte bine și fără dumnealui. Trecem la articolul 1, aliniatul 1, amendamentul 49, pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 48. Compatibil pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 47. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic, să vedem cum stau lucrurile imediat. Mulțumesc. Toată lumea a votat? Da, s-a închis votul. Adoptat. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 51. Vă rog, verificăm electronic amendamentul 50. 50, așadar, verificăm electronic. S-a închis votul. Mulțumesc. Adoptat. 51 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54 cu amendament oral. Există obiecții la amendamentul oral? Nu. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Așadar, amendamentul 54 cu amendament oral. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 57 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 58 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 60 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 cu amendament oral. Există obiecții la amendamentul oral? Nu. Există obiecții la amendamentul oral? Nu pot să accept atunci. Votăm fără amendamentul oral pentru împotrivă abțineri adoptat. 67 e caduc. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru. Haideți să verificăm electronic. 70, vă rog. Cred că e adoptat. Haideți să vedem. A adoptat. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotriva. Haideți să verificăm electronic. 72. S-a închis votul. Respins. 73 pentru. Împotrivă abțineri. Adoptat. 74 pentru. Împotrivă abțineri. Respins. 75 pentru. Împotrivă abțineri. Respins. 76 cu amendamentul oral. Există obiecții la amendamentul oral? Nu. Pentru, potrivă, abțineri, adoptat. 77 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 77. Votul s-a închis. E respins. 79 pentru, împotrivă. Putem uh, să verificăm electronic? Vă rog, amendamentul 79. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 78 e caduc. Amendamentul 80 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 83 pentru împotrivă abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 82 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 84 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 85 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 86 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 87 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 88 pentru, împotriva abțineri adoptat. 89 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 90 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 91 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 93 pentru, abțineri, adoptat. 4, 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. 95, vă rog. S-a închis votul adoptat. Amendamentul 96 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Mai trebuie să voteze cineva? Respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă. Haideți să plicăm electronic, vă rog. Die Abstimmung ist beendet. S-a închis votul. Adoptat. 103 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 104 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 105 pentru, împotrivă, abțineri respins, 106 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 107 pentru, împotrivă, abțineri respins, 108 pentru, împotriva abținerea adoptat, 110 pentru, împotriva abținerea respins, 109 pentru, împotriva, haideți să verificăm electronic, 109. Die Abstimmung ist beendet. Das ist abgelehnt. S-a închis votul respins. 111 cu amendament oral. Există obiecții? Nu. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 113 pentru? Cu, 113 cu amendament oral. Nu există obiecții? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 112 e caduc. 114 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 117 pentru, împotrivă, ab... haideți să verificăm electronic. 117, vă rog. Votul s-a închis. respins 118 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. 119 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 120 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 121 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm electronic 120 și 1. S-a închis votul. Adoptat. 122 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 123 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e adoptat. Haideți să verificăm electronic. E respins. 124 pentru, împotrivă, cred că e vorba de aceeași proporție. Haideți să verificăm electronic. S-a închis votul. Da, e respins. 125 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 126 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptat, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 131 pentru, împotrivă, abțineri respins, 130 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, Amendamentul 4 e caduc, da? Îmi cer scuze. 132 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 133 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 134 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 135 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 136 pentru, împotriva abținere adoptat, 137 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 138 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 139 pentru, împotriva abțineri adoptat, 140 pentru, abținere adoptat, 140 și 1 pentru împotriva abținere adoptat, 142 pentru împotriva abținere adoptat, amendamentul 5 pentru împotriva abținere adoptat, 143 pentru împotriva abținere adoptat, 144 pentru. Cred că se repetă situația, da. Uh, e suficient deodată. 144 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 146 pentru, împotriva abțineri adoptat. 147 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 148 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 149 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 150 pentru, împotriva abținerea adoptat, 152 pentru împotrivă abțineri adoptat, 153 pentru împotrivă abțineri adoptat, amendamentul 6 pentru amendamentul 6 e caduc, atunci 151 pentru împotrivă abțineri adoptat, 154 cu amendament oral. Există obiecții pentru, împotrivă, abținere adoptat. 156 e caduc. Amendamentul 7 caduc de asemenea. 155 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Eu cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. Ja, es ist angenommen. 157. 157 pentru, împotriva abținere adoptat, 158 pentru, împotriva abțineri adoptat, 160 e caduc, 159 e compatibil pentru, împotrivă, abținere adoptat, amendamentul 8 pentru, abținerii. A adoptat. E aceeași lucru ca și amendamentul 8, deci nu mai reluăm votul la 161. 162 pentru, împotrivă, abținerea adoptat. 163 pentru, împotrivă, abținerea adoptat. 164 pentru, împotrivă, abținerea adoptat. 165 pentru, împotriva abținerii adoptat, 166 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 167 pentru, împotrivă. Haideți uh, să votăm electronic la 167. S-a închis votul adoptat. 168 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 169 pentru, împotriva abțineri adoptat, 170 pentru împotriva abținere adoptat, 172 pentru împotriva abțineri adoptat, 171 e caduc, 175 pentru. Haideți să verificăm electronic. 175 electronic, vă rog. Die Abstimmung ist beendet. S-a închis votul. Respins. 174 pentru. Împotrivă abțineri respins, 176 pentru, împotriva abținerii adoptat, 173 pentru, împotriva abținerii adoptat, 177 pentru, împotriva abținerii adoptat. Există un posibil compromis cu o adăugire din partea colegului Gaier. Cine este pentru compromis? Pentru, împotriva abținerii. Majoritatea este pentru, compromisul a fost adoptat, prin urmare o serie de amendamente sunt caduce. Trecem așadar la 185, dacă văd bine, nu? 185. Continuăm așadar cu 185 pentru împotrivă. Putem verifica electronic amendamentul 185. S-a închis votul. Adoptat. 186 pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 187 pentru, împotriva abținerii adoptată, 188 pentru, împotriva abținerii adoptat, 189 pentru, împotriva abținerii adoptat, 190 pentru, împotriva abținerii adoptat, 191 pentru, împotriva, Haideți să verificăm electronic. Cred că e adoptat, dar haideți să fim siguri. S-a închis votul. Adoptat. 192 pentru. Împotriva abținere adoptat. 193 pentru. împotriva abțineri adoptat. 194 pentru. împotriva abțineri respins. 195 pentru. Împotriva. Haideți să verificăm electronic. 195, vă rog. S-a închis votul. Adoptat. 196, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 197 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 198 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 199 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 200 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm electronic. 200. Cred că e adoptat. S-a închis votul. Respins. 201 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 202 pentru. Adoptat. 203 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 12. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Amendamentul 15 pentru. Împotriva abțineri respins. 16 pentru. Împotriva abținerii adoptat. 17 pentru. Împotriva abținerii adoptat. 18 pentru. Împotriva abținerii adoptat. 19 pentru. Împotriva abțineri respins. 20 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri respins, 22 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic, 22. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm electronic. S-a închis votul, adoptat, 23 pentru, împotrivă, abțineri respins, 24 pentru, împotrivă, abțineri respins, 25 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 26 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. 26. S-a închis votul. Respins. 27 pentru, împotriva abținere adoptat. 28 pentru, împotrivă abțineri respins. 30 pentru, împotrivă, abținerii adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 1 pentru, împotrivă, abținerii adoptat. 32 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 32. Cred că e adoptat. Adoptat. 31 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 33 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 34 pentru, împotrivă, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83, 38, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 e caduc. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 39. S-a închis votul. A adoptat. 40 pentru împotriva abțineri respins, 41 pentru împotriva abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm electronic. 41, vă rog. Adoptat. 42 pentru împotriva abțineri adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Haideți să verificăm. 43, verificăm. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. Adoptat. 44 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 45 pentru, împotriva abțineri, respins. 46 pentru, împotriva abținerii, adoptat. Și ajungem astfel la votul final, votul final la raport, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului și dacă e să fie după noi regulamentul FC acum e mult mai clar, cu prevederi mult mai clare. Vă mulțumesc pentru votul rapid. Am ajuns astfel la, la finalul uh, ședinței de astăzi. Mâine mergem mai departe. Vă mulțumesc pentru cooperare. O seară bună. Mulțumesc și interpreților. Mâine